Bună dimineața, stimate colege, stimați colegi, doamnelor și domnilor. Înainte de toate, hotărârile luate de coordonatori ieri după amiază au fost distribuite documentele. Dacă nu există obiecții până astăzi la ora 12.30, vor fi considerate ca fiind adoptate și e vorba și de cele din 25 ianuarie. Și trecem la voturi privind descărcarea de gestiune a Comisiei Europene și a agențiilor. Înainte de toate să testăm cum funcționează tehnic lucrurile. S-a deschis votul. S-a închis votul. Totul pare a fi în regulă. Bun, felicitări! Bun, să vedem cât ține. de asta, a voting vezi. Massimiliano. Raportor este Massimiliano Salini. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 4. Pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 5. Pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 1. Pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Peter Lundgren, liniște te rog. Amendamentul 13 pentru, Lista de vot, proiect de opinie, descărcare, bugetul general al Comisiei Europene. Aveți această listă de vot? Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 23 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 24 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 26 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 30 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 31 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 37 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul. 46 de persoane au votat, 37 pentru, un vot abțineri, se adoptă.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 in the fields of safety, social în ceea ce privește siguranța, condițiile sociale și protecția mediului, aici uh, includem și condițiile sociale. Deci ambele și condițiile de mediu. Există obiecții față de acest amendament oral? Bun. În cazul acesta nu putem să-l supunem la vot. Și atunci supunem la vot amendamentul 5 fără acest amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 4. Nu mă scuzați, spune președintele 7. Pentru? Nu, e vorba totuși de amendamentul 4. Vier fällt. Ja. Se pare că patru e caduc. Atunci supunem la vot amendamentul 7. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 12 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 10 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 15 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Votul final, vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 41 de voturi pentru, un o abținere, 4 împotrivă, se adoptă. Votul următor despre Cezar. Raportoare este de asemenea Ines Ayala Sender. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 5 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 9 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul. 40 de voturi pentru, o abținere, 5 împotrivă, se adoptă. Sincere felicitări adresate lui Ines Ayala Sender. Iar acum, în legătură cu EMSA, de asemenea, Ayala Sender e raportoare, amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Verificăm amendamentul 5, s-a deschis votul. S-a închis votul. 14 pentru 29 împotrivă 3 abțineri. Se respinge. Amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 6 pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 4 pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, Abțineri se respinge. 12, două părți. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 13, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 14 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul. 39 pentru abținere, 6 voturi împotrivă, se adoptă. Sincere felicitări! Și trecem la ultimul vot privind Agenția Europeană a Căilor Ferate. De asemenea, Ines Ayala Sender este raportoare. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 3 caduc. Amendamentul oral din partea Ines Ayala Sender. Uh, în paragraf 3. E la alineatul 3. Vom include în acord cu principiul bugetar al anualității în cadrul uh, cadrului financiar multianual <clears throat> că bugetul trebuie inclus în uh, acest cadru. Există obiecții? Nu, se pare că cineva stă în picioare, dar nu are obiecții. Atunci supunem la vot amendamentul 1 cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 2. Pentru. Eins fällt, weil das oral 1 devine caduc pentru că s-a adoptat amendamentul oral. De aceea să punem la vot amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 5. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 6. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 7. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm amendamentul 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. 17 pentru 29 de voturi împotrivă, nicio abținere, se respinge. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 9 pentru, da, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 15 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Urmează amendamentul oral, din, de asemenea din partea lui Ines Ayala Sender. Mulțumesc din nou în engleză la final adăugăm că ca măsură temporară s-au instituit controle sub, sub, suplimentare care vor rămâne până când există probe uh, suficiente că procedurile sunt îndeplinite în mod satisfăcător. Deci ca să mai nuanțăm textul. Există obiecții împotriva acestui amendament oral? Constat că nu. Atunci îl supunem la vot. Amendament oral 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 17, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 18 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Și votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul. 37 pentru, 9 împotrivă, nicio abținere se adoptă. Sincere felicitări raportoarei și încheiem sesiunea de voturi. I think we can continue. Ines. Trecem acum la punctul următor de pe ordinea de zi. Este vorba despre acordul dintre Uniunea Europeană și regiunea administrativă specială Macao, China. Aici este vorba despre anumite aspecte ale serviciilor aeriene. Raportor este Dieter Lebrecht Koch și îi dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vă voi prezenta proiectul meu în legătură cu un acord dintre Uniunea Europeană și Macao, Republica Populară China și regiunea administrativă specială și în baza experienței de până acum pot să vă spun că procedurile au fost încheiate. Este vorba despre un acord în care cele 15 acorduri bilaterale între Uniun, statele membre ale Uniunii Europene și această regiune administrativă specială urmează să fie înlocuite. Este un acord privind traficul aerian care nu ridică probleme. A fost nevoie de unele adaptări și completări ca să fie compatibil acordul cu legislația comunitară în ce privește um, competiția, uh, dreptul uh, uh, și obligațiile de impozitare, dreptul la reședință. În felul acesta respectăm recomandările Curții de Justiție. Acordul a fost semnat în septembrie 2013, dar are nevoie de acordul Parlamentului pentru a intra în vigoare. Noi, în calitate de membri ai Parlamentului, nu putem uh, înainta amendamente, uh, ci uh, doar eventual amendamente la recomandarea mea. Dar pentru că nu există probleme, eu vă recomand să fiți de acord cu adaptarea acestui acord așa cum a fost convenită. Există intervenții? Ghezine, te rog. Eu sprijin raportorul și în numele raportorului nostru din umbră, care nu participă astăzi la ședință. Și Jackie Foster, te rog. Mulțumesc. În numele ECR mulțumim raportorului pentru munca sa și susținem poziția. Danke. Weitere... Mulțumesc alte intervenții văd că nu există. Dacă dorește comisia să se exprime, nu e cazul. Atunci Termenul de depunere a eventualelor amendamente, 24 februarie, uh, orele 12 și singura modificare <laughs> posibilă este să respingem până la urmă încheierea acordului. Niciun fel de altă um, amendare nu este posibilă. În felul acesta am încheiat și discuția pe marginea acestui punct de pe ordinea de zi. Trecem la punctul următor, control, pregătirea unui act delegat privind serviciile de informare al călătorilor multimodale la nivelul întregii Uniuni și, înainte de toate, dau cuvântul reprezentantului Comisiei pentru cel mult 10 minute. Se pare că nu este nimeni prezent în sală. Mm -hmm. Da. În cazul acesta îi dau cuvântul raportoarei. Die Berichterstatterin ist Gesine Meissner. Este vorba despre Gesine Meissner. În cazul acesta eu însă mi-aș dori uh, să fie prezentă comisia pentru că în legătură cu această uh, procedură este absolut obligatoriu să fie cineva uh, prezent din partea comisiei în sală. Ja. Pentru nächsten punct este da da? Iar în ce privește punctul următor de pe ordinea de zi, avem pe cineva din partea Comisiei prezent? Privind schimbul de informații electronice, de asemenea, nimeni prezent? I must say that it's the first time. Să spun că este pentru prima dată în 12 ani că se întâmplă așa ceva. Okay, then I think we make a... În cazul acesta, cred că facem o pauză până la orele 10.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 I think now we will start. Cred că va trebui să ne reluăm ședința. Comisia este prezentă, dar acum lipsesc mulți dintre colegii noștri. Hello, Roberto. No, Michele. Michele. Yeah, I... Okay, then we continue and the Putem continua și vă dau cuvântul. No, eu nu sunt doamna comisar. DigiMove. Lucrez uh, la DigiMove și aș vrea în primul rând să vă mulțumesc pentru posibilitatea pe care mi-o oferiți astăzi aici. Noi am lucrat pe această temă pentru servicii de informații pentru călătorii multimodale și am avut ocazia să avem secretariatul Comisiei TRAN cu noi în cadrul dezbaterilor pe care le-am avut cu experții din statele membre și cred că este momentul cel mai potrivit pentru a veni aici și pentru a vă explica care este situația la ora actuală din punctul de vedere al uh, elaborării unui regulament pentru acte delegate în acest domeniu. Este un domeniu în care Parlamentul și Comisia sunt uh, pe aceeași poziție pentru că avem același obiectiv și dorim ca lucrurile să treacă mai departe foarte rapid. Vreau să țineți cont de un lucru. Nu este o temă nouă pentru comisie, este un lucru care fusese prevăzut deja în documentul uh, asupra transportului din 2011. A trecut foarte mult timp de atunci până acum, dar am să vă explic imediat ce am făcut în tot acest interval. Recent am adoptat un document de lucru al Comisiei cu o foaie de parcurs foarte detaliată în ceea ce privește uh, sistemul de informații pentru călătorii multimedale și sistemul de ticketing la nivel european. Am lucrat mai recent la un raport din proprie inițiativă al Parlamentului asupra unui sistem de integrare multimodală și, așa cum spuneam la început, există foarte multă voință politică în acest domeniu pentru a susține această abordare. Regulamentul despre care vorbesc astăzi aici are legătură cu multe dintre prioritățile domnului Juncker. Vorbim aici de strategia pentru piața unică digitală, de Uniunea energetică și multe din elementele pe care le facem aici uh, încearcă să permită un comportament mai durabil din punct de vedere al călătorilor. Este vorba și despre creștere și ocupare. Avem foarte multe companii și un mediu de afaceri foarte dinamic și până la urmă e vorba de uh, strategia pentru piața unică europeană. Pentru că interoperabilitatea calitatea este un criteriu esențial pentru ca serviciile să uh, fie oferite la nivelul UE și pentru ca companiile să profite de pe urma acestei piețe interne. Ce s-a întâmplat în ultima vreme? În primul rând, aș spune că toate acestea au loc în principal din cauza Parlamentului și a Consiliului, pentru că la sfârșitul anului 2008 Comisia a venit cu o propunere, foaia de parcurs ITS, și Consiliul și Parlamentul au cerut Comisiei să extindă această directivă ITS, a sistemelor de transport inteligent, în vederea unei abordări multimodale. Acesta este deci rezultatul cererii pe care dumneavoastră ați făcut-o și Uh, cred că a sosit momentul să um, avem idei mai creative pe această temă. Am să vă dau și câteva date. Un studiu extern ne-a facilitat uh, date în această privință pentru a vedea despre ce volum vorbim. Avem peste 3 milioane de călătorii transfrontaliere și nu e vorba aici uh, de navetiști. Deci asta pentru a arăta cât de importantă este piața, cât de importantă este această temă pentru cetățenii în general. Spuneam mai devreme că avem uh, oarecum aceleași obiective. Ceea ce ne dorim cu toții este să facilităm o acoperire a călătoriilor uh, dintr-o parte în alta și a informațiilor de asemenea, acoperind pe cât se poate toate modurile de transport. puteți să spuneți că dacă în ziua de astăzi încercăm să ne planificăm călătoria, putem face destul de multe și aveți dreptate. Dar cred că acum am putea utiliza diapozitivele pe care le vedeți aici în față, pentru că de câte ori ne gândim la călătorii transfrontaliere, în general avem informații uh, pe distanțe lungi dintr-un punct A într-un punct B, pe distanțe lungi, este mai ușor, însă este mai dificil dacă încercăm să organizăm nu neapărat deplasarea până într-un oraș sau într-un aeroport, ci până la adresa finală. Și prima, primul diapozitiv, vedeți o abordare descentralizată, uh, ce s-ar întâmpla dacă am avea un furnizor de servicii mare, această situație reflectă foarte bine ce se întâmplă în sectorul privat al serviciilor. Însă, dacă dorim cu adevărat să ajungem de la, destina- de la locul inițial la destinația finală, va trebui să ne putem bizui pe un nivel de informații mult mai detaliat decât uh, ceea ce se oferă în directiva uh, ITC. De aceea avem nevoie de această modalitate descentralizată. În partea stângă vedeți că există o legătură între servicii pe distanțe lungi, însă în același timp avem și aceste adevărate noduri de culoare galbenă în care informația poate fi oferită, furnizată la nivel local. Această analiză a fost uh, foarte utilă pentru noi, pentru elaborarea uh, procedurilor și am să vă explic de ce. Pentru că ne-a ajutat să înțelegem care sunt problemele cu care trebuie să ne confruntăm în regulamentul de acte delegate pentru a putea susține un uh, sistem multimodal la nivelul UE cât mai extins cu putință. Însă, până la urmă, nu ne interesează atât de mult nici pe noi, nici pe clientul european dacă informația furnizată se bazează pe soluția 1, 2 sau 3. Toate aceste lucruri nu sunt atât de importante până la urmă atunci când am uh, dezbătut tema cu experții din statele membre și pot să vă spun că mm, s-au produs deja multe astfel de elemente în statele membre, deci există astfel de proiecte. Și tocmai de aceea am mers atât de rapid în uh, dezbaterile pe care le-am avut cu statele membre. Dacă ne uităm la ce se întâmplă în Austria sau în Republica Cehă, unde există deja un astfel de planificator multimodal la nivel național – există un nou model de afaceri care se bazează pe informație foarte pertinentă care este oferită călătorului și aceasta oferă o anumită mobilitate. Dacă ne uităm la ce se întâmplă în Franța, unde s-a adoptat recent o legislație care face ca datele să fie mai accesibile, ne dăm seama că există un interes puternic în aceste state membre pentru a facilita aceste informații și pentru a elimina lacunele existente. Deci am lucrat în primul rând asupra datelor. Am încercat să identificăm uh, diverse tipologii de călătorii multimodale. Unele sunt uh, de natură elementară, ele depind de informații uh, temporale, să zicem, deci din punct de vedere al timpului și de o informație mai ușor de înțeles. Pe de altă parte, am analizat ce se întâmplă cu serviciile pentru a vedea că între aceste noduri de comunicare putem uh, face legătura între servicii. Deci avem aceeași abordare pe care am avut-o și în regulamentul anterior. Am cerut statelor membre să uh, aibă niște puncte de acces să aibă o abordare prin care accesul la date și accesul din punct de vedere geografic să fie extins de-a lungul timpului. Deci, noi vom acoperi până la urmă elementele nodale și restul. Deci, ne propunem să începem în 2019, puțin mai devreme decât uh, a prevedea domnul Koch și să terminăm acest proces până în 2023. Și uh, înainte de a mă opri, vreau să vă spun că vorbim de, despre un uh, act delegat care nu face ca accesul la date să fie obligatoriu, dar arată că atunci când datele digitale sunt disponibile, Ele trebuie să fie sub formă standardizată și să fie accesibile la punctele de acces național. Și tocmai ținând cont de ultimele evoluții în uh, domeniul transportului feroviar și chiar și în domeniul transportului public uh, uh, în general, în curând vor exista informații mult mai pertinente pentru cetă cetățeni și va exista la un moment dat un sistem integrat de bileterie. Mă opresc aici pentru că sunt convinsă că vor exista foarte multe întrebări și în răspunsuri voi veni cu completări la informațiile date. Mulțumesc și dau cuvântul acum lui Gesine Meisner. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc și pentru această prezentare. Acum veți înțelege de ce am așteptat Comisia, pentru că acesta trebuie să fie succesiunea, o prezentare din partea Comisiei. După aceea, pe mine mă servesc foarte mult asemenea prezentări, imaginile mă ajută să înțeleg lucrurile mult mai bine și cred că, într-adevăr, ne aflăm într-o fază fericită, întâlniri lunare și uh, aceasta este, până la urmă, o uh, formulă uh, care poate îmbunătăți mobilitatea cetățenilor din Europa, inclusiv a persoanelor cu deficiențe de mobilitate, pentru că în felul acesta, printr-o formulă digitalizată, uh, uniformizată, putem uh, dispune de informațiile necesare și de posibilitățile necesare. Dar e important să avem acces la aceste date. Am avut deja un schimb de vederi. Uh, doream să mai pun câteva întrebări. De pildă, cum acționați, pentru că, ă, sigur, toate statele doresc să se implice, dar există și uh, o anumită atitudine mai refractară la nivelul anumitor state de a furniza date. Știu că și în ce privește Germania nu primim toate informațiile despre uh, traficul feroviar, de pildă, nu știm mersul trenurilor la toate tipurile de trenuri. Există și uh, o anume uh, poziție de monopol, e greu să o spargi pe de altă parte, acest sistem de ticketing integrat uh, uh, încă nu uh, funcționează. Eu știu care este situația într-un mare oraș la Hamburg, Colegul meu, care este eh, student acolo, spune că nici nu ai nevoie de eh, o mașină eh, proprie, de un autoturism propriu, pentru că există atâtea interconectări între mijloacele de transport în comun și informații despre aceste interconectări, încât poți ajunge într-un timp scurt în locul țintă al deplasării, servindu-te de aceste informații informații. Din acest punct de vedere, cred că trebuie să putem stimula sistemul integrat intermodal. Ar fi foarte uh, benefic și pentru mediul înconjurător și pentru buzunarul nostru. Mulțumesc. Următorul lider Lebrecht Koch. Mulțumesc. Incompatibilitate și inconsistența datelor, dar și lipsa de interoperabilitate a datelor de care dispunem sunt piedici, sunt bariere pentru informații intermodale eh, pe plan european. Eu am fost raportor pentru un raport de inițiativă privind eh, ticketingul multimodal și mă bucur că acum se încearcă înlăturarea unor bariere, pentru că trebuie să dispunem de date relevante în ce privește uh, serviciile de transport, uh, traficul um, diverselor uh, tipuri de transport. Eu uh, însă vă întreb, în legătură cu schimbul de informații, există o foaie de parcurs pentru transpunerea în practică a acestor deziderate și ceea ce mai este important pentru noi trebuie să avem standarde care să se respecte și um, niște centre de interconectare a acestor date. O ultimă întrebare. Am pus accentul pe accesul la informații în ce privește mobilitatea, inclusiv la persoanele cu dizabilități din acest punct de vedere, în ce măsură se ține seama și de necesitățile lor. Mulțumesc, Jens Nielsen. Mulțumesc. Eu am fost raportor din umbră, un raport din proprie inițiativă și consider că e important să discutăm nevoia de a exista un for unde diferitele sectoare să se întâlnească pentru a discuta toate aceste chestiuni. Avem, uh, sigur, diverse tipuri de companii de transport, companii de voiaj și trebuie să vadă că asta este o situație în care toată lumea nu are decât de câștigat uh, un nou sistem de acest gen. Uh, deci ar, uh, ar fi o foarte bună oportunitate în asemenea for. Mulțumesc. Iar Acum, în legătură cu sistemul care funcționează la Hamburg, menționat de Ghezine, știți că funcționează și în zona Berlin-Brandenburg. Dacă introduc în sistem uh, punctul în care mă aflu, uh, pot uh, după aceea să uh, obțin diverse uh, posibilități de deplasare. În Germania există un sistem foarte bun pe care Deutsche Bahn îl oferă cu informații practic pentru întreaga Europa. Dar dacă vreau să știu care este legătura de la Tallinn spre Narva, atunci nu obțin niciun fel de informație. Dacă intru pe internet și caut legăturile, uh, Tallinn-Narva, acolo găsesc informație. Deci ele există practic, dar în sisteme diferite. Și uh, noi am luat deja decizii în, uh, în pachetul feroviar 6 sau 7, dacă nu mă înșel, uh, să putem asambla până la urmă aceste informații. Dar există și birocrați în Europa care uh, nu sunt de acord să furnizeze informațiile. Deci acum trebuie până la urmă să-i obligăm pe cei care uh, sunt refractari uh, să uh, accepte această colaborare. Ce posibilități aveți, deci, să determinați, de pildă, pe cei din uh, domeniul feroviar să uh, ne furnizeze datele pentru a le introduce în aceste centre, în aceste uh, puncte nodale pentru că noi am vorbit și despre alte tipuri de informații, despre prețuri, despre modul de rezervare a biletelor. Și după aceea situația în domeniul traficului aerian este una specifică. Aș vrea să știu, aveți vreo posibilitate de a exercita o presiune asupra celor care n-au colaborat? Cum? Mulțumesc, domnule președinte, sunt și eu foarte mulțumit că facem pași înainte pe tema asta cu această propunere a Comisiei. Sigur că au existat și dificultăți, după cum s-a spus, aș avea două întrebări către Comisie privitoare tot la capacitatea de a asambla sistemul și dinamica sa și apoi cum va evolua el. În primul rând, uh, care e norma? Comisia crede că e bine să stabilim noi o normă cu toate dificultățile pe care le va comporta mai apoi pentru că ă, poate că după trei ani va fi depășită și apoi va fi un obstacol ă, în calea difuzării sistemului. Deci aveți o idee, cei de la comisie, în legătură cu normalizarea asta pe care o propune și în al doilea rând, oare e mai important să avem un sistem centralizat cu ansamblul datelor, deci datele să fie transferate într-un sistem centralizat sau uh, ar fi de preferat să existe legături între platforme, furnizorii de informații. Sunt întrebări care au legătură între ele, de altfel. Adică vom avea un sistem foarte rigid, centralizat, care ar fi mai satisfăcător în teorie, dar foarte dificil de aplicat în practică, sau, din contră, va avea un sistem care, de exemplu, funcționează în domeniul aerian, uh, un sistem evolutiv în care să se pună accentul pe legături și nu neapărat să fie datele centralizate. Danke sehr, jetzt Karim Adeli. Mulțumesc, Karim Adeli. Oui, bonjour, euh, merci, monsieur le, le président. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să întreb Comisia mai întâi cum s-a ținut cont de obstacolele în calea accesului, în accesibilității, în diferitele formate, a tot ce înseamnă intermodal și apoi dispuneți de informații care ne privesc direct pe noi în legătură cu Eh, informațiile privitoare la climă, mediul, consumul de energie ale diferitelor moduri de transport. Mulțumesc. Danke sehr. Jetzt Pavel Telitschka. Mulțumesc acum Pavel Telitschka. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc Comisiei. Eh, de fapt, domnule președinte, am și eu un punct de vedere asemănător cu cel al dumneavoastră. Cred că am primit deja câteva informații în legătură cu ceea ce se întâmplă Sigur, standardele sunt aici o problemă cheie, dar după cum spuneați, informațiile există. Practic, problema care se pune e de armonizare și acceptare reciprocă, ceea ce nu e ușor și poate fi costisitor, dar nu asta este esența problemei, ci că, de fapt, companiile feroviare și nu numai, nu sunt prea dornice. Am fost uh, raportul din umbră, raportul Koch și ne-am întâlnit de mai multe ori cu un număr de operatori și companii și s-a putut vedea că pentru ei standardele sunt uh, ultimul uh, instrument de utilizat în protecția propriilor lor interese. Deci despre asta este vorba. Actele delegate, da, pot să-și aducă contribuția și termenul de 2019 poate că e bun, însă cred că Parlamentul trebuie să insiste pe emiterea de bilete în mod integrat, așa cum a făcut și în raport din propria inițiativă și cred că și Comisia ar putea cumva să uh, facă o legătură mai puternică între aceste aspecte, pentru că despre asta e vorba că nu dorim doar uh, ca informația să existe și să fie disponibilă, ci să fie și utilizată ca să faciliteze uh, situația clienților și a consumatorilor. Asta este chestiunea și uh, se încadrează în liberalizarea generală, la fel cu cel de-al patrulea pachet feroviar. De fapt, e aceeași problemă. Încă avem uh, această blocadă și pe asta se va concentra Parlamentul, cred. Eu am încredere în abordarea Comisiei, dar întrebarea mea, sau observația mea ar fi la fel ca Ghezinei Meissner, și anume, ce putem noi face pentru a facilita întregul proces? Mulțumesc! Mulțumesc, iar acum uh, au fost adresate multe întrebări Comisiei și așteptăm cu interes răspunsurile. Aveți cuvântul. Thank you, Mr. Chairman, and I'm happy to see that the topic generates Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur să văd că această temă a trezit interesul dumneavoastră atât de tare. Am să încep cu prima intervenție cu domnul Can. Într-adevăr, există aici o legătură și cu regulamentul pentru călătoriile de pasageri. Este o altă legislație pe care încercăm să o punem ca un obiectiv. Sectorul feroviar Cred că domnul Nilsson spunea că trebuie să avem o situație de câștig de ambele părți și aveți dreptate, pentru că de multe ori sistemul feroviar oferă informații și doresc și ei să aibă un acces mai bun la informații care au legătură, de exemplu, cu transportul public. Deci, începem să ne deplasăm în direcția cea bună, tocmai și pentru că ai de câștigat dacă ai mai mulți pasageri, mai mulți clienți, însă, pe de altă parte, poți să oferi ceva în plus. Nu doar uh, bilete pentru uh, tren. Deci faptul că încercăm cu toții să mergem mai departe și să spunem că dorim să ajungem la această călătorie de la punctul inițial până la punctul final într-un mod integrat. Persoane cu mobilitate redusă. Aveți dreptate. Aceste persoane sunt considerate ca aparținând primei categorii, modalitatea de bază a călătoriilor intermodale și a, lista bazelor de date ar trebui să aibă legătură cu aceste informații. E vorba de accesibilitate, e vorba aici de accesul în stațiile de tren, aeroporturi și așa mai departe. Deci încercăm să acoperim pe cât posibil toate situațiile care pot fi imaginate. Și pentru a fi clari, arătăm că acest lucru se va face doar când datele vor fi disponibile sub formă digitală. Deci, vorbim de o abordare progresivă, pe etape, care se va aplica atunci când datele există și atunci când furnizorii de servicii le vor putea utiliza. Acum, întrebarea domnului Riche. Totul centralizat, Uh, totul uh, până la cel mai mic detaliu sau un pic mai multă uh, flexibilitate. Și pentru a vă explica, ar trebui să vă fac trimitere la directiva ITS. Ne doream cu toții un instrument flexibil, în primul rând. Acesta era principalul mandat pe care l-am avut noi. Așa că am încercat să mergem într-o anumită direcție, e adevărat. Uh, nu, nu că nu ne doream să facem referință la standarde, din potrivă, dar ne doream ca în faza de implementare să fim în stare să acoperim cât mai multe situații cu putință. Asta înseamnă că dacă vorbim, de exemplu, de centrele de acces național, a, uh, am putea face o comparație aici cu experiența țări, colegilor olandezi, sau am putea avea un model care se aplică în alte state membre în care uh, punctul de acces național să fie văzut ca o adevărată bibliotecă de acces pentru toată lumea. Vreau să iau o carte, de exemplu, care văd că este disponibilă în catalog, ea se află acolo și știu care sunt condițiile pentru a avea acces la acea carte, să zicem, sau la acele date. Cred că v-am răspuns uh, la întrebare. Acum, mai multe detalii în legătură cu standardele. am fi putut uh, elimina orice proces de standardizare uh, care se aplică acum. Există unul pentru căile ferate, altul pentru aviație și așa mai departe. Dar acest lucru nu s-ar fi putut uh, implementa niciodată. Câteodată trebuie să ne dăm seama ce ne dorim cu adevărat. Un sistem perfect, care probabil că va fi implementat peste 50 de ani, sau ne dorim mai degrabă să se facă progrese rapide, imediate? Ar trebui să dăm dovadă de pragmatism, să ne dăm seama că datele care au legătură cu căile ferate vor fi furnizate în continuare, așa cum se arată în regulamentul TAP-TSR. Însă, diferența este că atunci când un furnizor de serviciu dorește să utilizeze aceste date, el știe că ele sunt disponibile, care este procesul de standardizare și cum se pot traduce într-o informație utilă oferită clientului. Această uh, transformare este mult mai ușor de făcut. Pot să vă întrerup? Dacă mă duc pe Svudu, am informații în legătură cu sute de zboruri uh, până la Berlin și toate acestea pe o aplicație simplă. Deci de ce nu se poate ca căile ferate să aibă o astfel de aplicație care să ofere toate posibilitățile? Trebuie să-mi spuneți la voastră de ce, pentru că eu nu înțeleg. Da, poate că vom ajunge acolo. Însă, uh, noi ne dorim o aplicație unică, oare? Nu, nu prea cred asta. Poate că am uh, copii mici și mă interesează mai degrabă uh, altfel de informații sau am nevoie de informații pe măsură, pentru că trebuie să călătoresc cu căruciorul, de exemplu, și așa mai departe. Deci trebuie să încercăm să avem soluții tehnice, de asemenea la nivelul guvernanței și după aceea să ne asigurăm că dorim ca un anumit operator feroviar să fie promovat, să fie mai vizibil și Centrul de Acces Național trebuie să facă ca acești uh, operatori de transport să fie mai vizibili pentru clienți. Domnul Nilsson ne întreba de asemenea cum uh, dacă discutăm și dacă avem acces la acest operator de transport? Răspunsul este da și pe de altă parte, regulamentul uh, pentru actele delegate arată că dacă datele sunt disponibile, ele trebuie oferite. Acest lucru e obligatoriu. Deci, odată adoptat acest regulament, el rămâne și se aplică. Deci dacă există date digitale, atunci operatorul respectiv trebuie să respecte prevederile din regulament. Iată de ce avem o abordare de natură legislativă, pentru că există această obligație, însă încercăm să introducem și o marjă de flexibilitate pentru ca diversele modalități care sunt implementate în statele membre să fie mai flexibile și să permitem ca noi servicii să apară pe piață și aceasta într-un uh, mod cât mai pragmatic cu putință. Și acum să vedem care sunt implicațiile uh, pentru operatorii de transport. Am uh, avut o legătură foarte strânsă cu cei din uh, sistemul feroviar. Am fost prezenți la uh, Comitetul Permanent TAP și unul din colegii mei care lucrează pe această temă, dar care nu este astăzi aici, a menținut legătura și cu sectorul transportului public. Dacă vedem lucrurile din perspectiva valorii adăugate. Transportul public este domeniul unde avem cele mai puține date de natură digitală. Deci trebuie să profităm de această oportunitate pentru a utiliza și mai mult transportul public. Iată care este situația acum. Și voi încheia acum cu problema uh, biletelor, a ticketingului. nu putem spune că n-am făcut nimic în acest domeniu. Noi am încercat să utilizăm oportunitățile oferite de Orizont 2020, de asemenea posibilitățile de finanțare din cadrul CEF. Au apărut proiecte, însă lucrurile nu s-au concretizat până la capăt. Și aici sunt de acord cu dumneavoastră. Avem și cel de-al patrulea pachet feroviar și dumneavoastră practic ne arătați care este drumul de urmat. Nu am urmărit uh, atât de îndeaproape negocierile, dar am senzația că ați făcut presiuni în acest domeniu. Deci trebuie să punem cele două cap la cap și, la un moment dat, vom vedea care sunt rezultatele. Am înțeles că aveți o clauză de revizuire și la acest pachet feroviar. Deci trebuie să încercăm să facem progrese și în acest context important este să avem un centru de acces național care să fie deja disponibil și funcțional în 2019 și nu mai avem mult până atunci. Foarte bine, mulțumesc. Avem timp. Gesine, te rog. Ja, ich musste să gar nicht mehr viel sagen. Nu mai am multe de spus pentru că sigur vom fi ținuți la curent în legătură cu progresele uh, realizate. Dar și eu sunt nerăbdătoare, mă întreb de ce nu pot avansa lucrurile mai repede și pentru pachetul feroviar. Um, constat că suntem pe calea ce bună, dar atât Comisia cât și uh, Uh, statele membre trebuie să uh, fie dispuse să colaboreze. Iar cei care nu vor ar trebui să fie presați puțin să avanseze. Mulțumesc foarte mult, m-aș opri aici. Și eu mulțumesc uh, pentru că acum putem trece la punctul următor Acum este vorba despre un schimb electronic de informație între uh, transportatorii uh, rutieri și, în acest punct de vedere, dau din nou cuvântul Comisiei. Thank you, uh, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. În această dimineață aveți un proiect al uh, regulamentului de punere în aplicare a Registrului European uh, pentru întreprinderile de transport rutier ERU a fost votat în, uh, pe 28 ianuarie în Tran și acum este în fața Parlamentului uh, pentru a-și exercita dreptul de control. Înainte de a, ca foarte rapid să vă prezint principalele puncte ale regulamentului de punere în aplicare, două cuvinte despre ERU, dar îl cunoașteți deja foarte bine. E vorba de un sistem care deja există uh, un, printr-un regulament în 2010 care stabilește cerințele de bază ale sistemului, Asta însemnând că proiectul de regulament de punere în aplicare e doar aducere la zi a mecanismului, dar este totuși uh, foarte importantă. Nu mai e nevoie să vă reamintesc importanța acestui registru ERU, foarte important pentru punerea în aplicare a legislației UE, mecanismul permite interconectarea registrelor naționale de întreprinderi de transport rutier naționale, deci e foarte important pentru cooperarea între statele membre. De asemenea, probabil știți că multe state membre nu au respectat termenul pentru a interconecta registrele naționale la ERU, termenul fiind uh, până la 31 decembrie 2012 motiv pentru care Comisia a lansat o serie de proceduri de încălcare în 2015 uh, și a avut succes, pentru că 23 de state membre la ora actuală și-au conectat registrele naționale la ERU. Și aparent patru state membre au dificultăți în a înțelege importanța de a conecta Registrul Național la Registrul ERU, motiv pentru care Comisia a lansat proceduri similare și împotriva acestor patru state membre în fața Curții de Justiție. Acum câteva cuvinte în legătură cu acest proiect de regulament de pune în aplicare. Spune că sunt patru inovații principale în sistem, în primul rând modificarea modului în care se face schimb de mesaje pentru a îmbunătăți performanța sistemului de căutare și a informațiilor primite. O a doua inovație, o nouă funcționalitate prin mecanismul ERU. Se va putea face schimb de informații în legătură cu licența de operator și validitatea acesteia. O a treia inovare, importantă la fel pentru comisie. Pe viitor, inspectorii rutieri vor avea acces și la mecanismul ERU. În acest moment, accesul este limitat, uh, informațiile privitoare la licențe, însă considerăm totuși că este un pas foarte important și uh, a patra inovare, o adaptare a registrului ERU uh, pentru a putea face schimb de informații grav în domenii sau pe aspecte grave și foarte, foarte grave și se va adopta în curând de către Comisie regulamentul privitor la clasificarea încălcărilor grave, pentru că Parlamentul deja a dat undă verde. Deci a spune că avem un tablou complet, vom avea un mecanism aero eficient și odată cu clasificarea încălcărilor grave, vom avea și un uh, limbaj comun în legătură cu schimbul de informații privitoare la încălcări. Acesta ar fi spiritul și principalele puncte ale proiectului de regulament pe care îl aveți în fața domnilor voastre astăzi și în încheiere aș mai spune că sper că Parlamentul va susține hotărât acest proiect de regulament. Mulțumesc! Danke sehr. Mulțumesc foarte mult. Cine dorește să intervină? Domnul Nielsen. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și comisiei pentru prezentare. Ieri am vorbit despre un uh, aviz privitor la dumpingul social, deci concurența neloială, practic. Cred că și s-a văzut uh, în cursul dezbaterii de ieri, uh, mare majoritate își dorește rezolvarea problemei dumpingului social, sau măcar ca regulile existente să fie aplicate, dar am spus și că trebuia să avem controle mai eficiente pentru a evita acest fenomen. Deci dați-mi voi să vă pun câteva întrebări. micile întreprinderi cu unul sau două camioane ar fi excluse, s-ar aplica aici o derogare de la acest regulament. Vă întreb de ce. De ce această derogare? O a doua întrebare care se referă la accesul de bazele de date sau registrele statelor membre, mai ales ce privește autovehiculele, automobilele să ne închipuim un caz în care un polițist uh, oprește un uh, tir din Cehia care merge la Paris. Uh, acest inspector de poliție are acces la o bază de date din Cehia dacă șoferul se află în Franța, dacă îl oprește în Franța sau pentru roviniete. Are acces la bazele de date din Cehia dacă controlul este efectuat în Franța. Uh, Uh, în legătură la, la, cu camionul, cu auto, autovehiculul. Mulțumesc. Karima Deli. Mulțumesc, Karima Deli. Merci, monsieur le, le président. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc uh, de asemenea și pentru prezentarea dumneavoastră. Vreau să vă rog să-mi spuneți dacă aceste schimburi uh, electronice corespund cerințelor de interoperabilitate cu sistemele convenționale. Ați putea să-mi confirmați acest lucru, vă rog, din partea Comisiei. Das keine weiteren Nimeni nu solicită să mai intervină, deci dau cuvântul înapoi Comisiei. Je vais la question. Am să vă repet întrebarea. Uh, <laughs> Încă o dată mulțumesc, domnule președinte. Da, aș dori să știu dacă aceste schimburi electronice respectă cerințele de interoperabilitate cu sistemele convenționale. Now the floor is yours. Vă dau cuvântul, vă rog, din partea Comisiei. Mulțumesc. În ceea ce privește excepțiile pentru IMM-uri, acestea nu sunt prevăzute în actele delegate și, practic, forțele de poliție sunt cele care trebuie să aibă acest acces, astfel încât să controleze uh, marile companii sau micile companii. Deci există un efort de investiții care este făcut de către autoritățile naționale. Efort care este destul de limitat, pe de altă parte. Acum, în ceea ce privește interoperabilitatea, nu prea există o astfel de interoperabilitate. Sistemul se bazează pe un schimb de informații care se bazează pe tehnologie XML avem încă două sisteme de partajare a bazelor de date care utilizează aceeași tehnologie, RESPER pentru schimbul de informații în ceea ce privește licențele și TACONET pentru schimbul de informații pentru tahografe. Însă sunt sisteme independente și nu există o adevărată interoperabilitate între acestea și alte tehnologii. Mulțumesc foarte mult. Și iată că am încheiat și dezbaterea acestor puncte foarte repede. Avem din nou un sfert de oră liber. La ora unsprezece o așteptăm pe doamna comisar Biencovska. Iată, o nouă pauză și acesta <laughs> este o premieră. Cred că putem începe. Hmm? Ja, wir kommen nun zu unserer Sitzung. Trecem la discutarea problemelor de turism cu grupul operativ și acest grup operativ este condus de doamna comisar Elżbieta Biencovska, îi spun bun venit, este pentru prima dată că uh, participă în comisia noastră. Ultima dată când am, fost invit- am avut uh, un comisar invitat a fost domnul comisar uh, Tajani în anul 2013. Cu atât mai mult ne bucură prezența dumneavoastră și așteptăm prezentarea dumneavoastră după aceea vom discuta și cu președintele grupului operativ pentru turism. Doamnă comisar, aveți cuvântul. Thank you very much, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte, estimați membri ai comisiei, dar într-adevăr a trecut mult timp de când ați mai discutat tema turismului cu un comisar, era chiar uh, timpul într-adevăr și poate că până la sfârșitul reuniunii voi exprima și niște angajamente față de dumneavoastră, dar în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru că m-ați invitat, pentru acest prim schimb de opinii. Vreau să mulțumesc încă de la început, uh, mai ales uh, Doamne de Monte, pentru un raport de calitate în legătură cu noile provocări pentru promovarea turismului în Europa L-ați adoptat anul trecut și conține un număr de idei excelente și recomandări și le evaluăm uh, cu atenție. Uh, voi reveni la acest subiect ulterior și, după cum știți, uh, Comisia Europeană are o mare varietate de instrumente în ce privește politicile de, tur, de, pentru turism, dar vrem să fim mai activi, mult mai activi, începând poate chiar de acum. Iată, știți, din 2010 avem o strategie pentru turism dar vrem să fim uh, mai activi în uh, politicile din domeniul turismului. Uh, vă reamintesc câteva lucruri pe care oricum le știți mai bine decât mine. Turismul înseamnă o contribuție substanțială la economia Uniunii Europene, este o parte foarte importantă a PIB-ului nostru. În 2014 în mod direct și indirect, a susținut 24 de milioane de locuri de muncă și a contribuit la aproximativ 10% din uh, PIB-ul total al Uniunii Europene. Iată, și o parte importantă a industriei noastre este turismul, pentru că îl consideră ca fiind un sector al industriei. Oricum, Uniunea Europeană încă mai este destinația turistică numărul unu din lumea întreagă și e foarte important pentru prosperitatea noastră economică, turismul și pentru de țara noastră economică. 20% din angajații din sector sunt, au vârsta de sub 25 de ani, deci foarte important de menționat și lucrul acesta. Sectorul are și efecte secundare importante, benefice în alte sectoare, modă, transporturi, construcții, comerțul, industriile creative. Știm cu toții că în ultimii ani economia europeană a fost afectată destul de dur, însă turismul și industriile creative au fost uh, două sectoare care au rezistat uh, cel mai bine la criză. Și pe măsură ce economia se îmbunătățește, ne așteptăm ca și turismul internațional să se redreseze și să crească rapid. Bun, sectorul se confruntă cu mai multe provocări, din care voi enumera doar câteva unele dintre ele sunt similare cu cele cu care se confruntă alte sectoare, dar altele sunt specifice sectorului turismului. În primul rând, ar fi problema sau uh, provocarea digitalizării și apariția a noi modele de turism, cum sunt economia colaborativă și, sigur, se schimbă și comportamentul consumatorilor. Modele tradiționale de turism uh, devin obsolete, turiștii caută noi tipuri de vacanțe speciale pentru fiecare um, și industria sigur că trebuie să aibă o reacție, o a doua provocare, o uh, competiție crescândă din partea destinațiilor emergente, numărul turiștilor va crește, dar o de piață va scădea, pentru că vă menționez doar două cifre. În anul 2000, Uniunea Europeană avea 51% din uh, piața mondială, cotul de piață. Astăzi am căzut la sub 40% și probabil vom cădea până la 31% în 2030, după cum spun prognozele. Și o a, doua, o a treia provocare, cunoștințele, talentele. Sigur că uh, limbajul digital este foarte important. Uh, pentru industria noastră turistică. Și aici trebuie să ne gândim că 99% din firmele din acest sector sunt IMM-uri. Deci, aș fi putut să menționez multe alte provocări care și apar menționate în rezoluția dumneavoastră adoptată recent, însă, iată, aș spune că fiecare provocare este și o ocazie de care trebuie să profităm. Prima, digitalizarea și economia colaborativă, tehnologiile digitale, Asta înseamnă că putem oferi produse turistice inteligente, inovative, durabile. Asta își caută turiștii de astăzi. Cu o abordare inovatoare, posibilitățile sunt nenumărate și asta se și întâmplă acum în fiecare sector al industriei noastre. A doua provocare, o concurență sporită din partea țărilor terțe și asta este de fapt o ocazie uh, ca să atragem mai mulți turiști din afara Europei avem nevoie să ne accelerăm eforturile pentru ca Europa să fie mai vizibilă. De aceea, industria trebuie să joace un rol în a promova în comun Europa ca destinație turistică. În ce privește a treia provocare, cunoștințele, e o oportunitate pentru uh, tinerii cu uh, noi cunoștințe să intre pe piață și reacția la, cea, la aceste provocări înseamnă ca firmele să se adapteze, dar înseamnă și că acestea trebuie să colaboreze industria uh, turistică europeană trebuie să colaboreze mai bine inclusiv cu alte sectoare, cum ar fi transportul, cultura, moda. Și poate că ar putea fi și acesta un punct din uh, viitoarele noastre activități la nivelul comisiei ca să pregătim linii directoare, planuri de acțiune pentru această legătură între turism și alte sectoare, deci cum ar fi cultura, moda, numește șugurile. Trebuie să fie o cooperare crescândă cu școlile și universitățile pentru ca viitorii profesioniști din domeniul turismului să aibă cunoștințele necesare, apoi să fie asociată industria, are un rol uh, important de jucat. E foarte bine că s-a publicat și un manifest al turismului, ceea ce demonstrează dorința industriei de a se adapta. Uh, ei au puterea de a promova beneficiile digitalizării printre membrii lor și să conlucreze cu platformele online. De asemenea, sper că ei vor fi implicați și în Alianța Europeană pentru a promova uh, cunoștințele și mobilitatea în sector. Ei sunt elementul de legătură cu autoritățile locale, naționale, regionale pentru a reduce proliferarea impozitelor locale în turism. Însă trebuie să creăm condițiile pentru ca industria noastră să aibă succes. Putem crea oportunități, putem elimina barierele, putem, sigur, lucra la diferite niveluri pentru a promova Europa. Noi, cei de la Comisia Europeană, dorim să ne jucăm pe deplin rolul aici avem nevoie de o, de o abordare coordonată, bine țintită, deci ne concentrăm pe un domeniu limitat de elemente unde putem aduce cea mai multă valoare adăugată și vă înfățășesc acum doar câteva din măsurile pe care le întreprindem ca să ajutăm uh, să există o reacție din partea domeniului turistic. Deci crearea de oportunități în primul rând, asigurându-ne că uh, firmele turistice au acces la finanțare pentru a se moderniza, mai ales IMM-urile noastre, pentru că e practic aceeași fel de problemă cu care se confruntă alte sectoare, deci acces la finanțare pentru a se moderniza. Deci uh, lucrăm împreună pentru ca IMM-urile să poată utiliza resursele financiare noi, dar și cele existente, să le utilizeze mai inteligent. Avem un fond european pentru investiții strategice care oferă mari oportunități, uh, Încercăm să fie, facem cunoscut uh, suportul financiar prin fondurile structurale și prin intermediul programului COSME. De exemplu, pe 5 aprilie Comisia organizează o conferință la nivel înalt uh, pe toate aceste subiecte și sigur că uh, dumneavoastră și asociațiile din domeniul turismului sunteți invitați. Uh, piețele noastre de, Uniunea Piețelor de Capital își dorește să faciliteze finanțarea pentru firme Uh, apoi să vedem cum putem îmbunătăți baza de cunoștințe. În luna mai vom avea o agendă pe această temă, o agendă europeană, să vedem ce putem face în diferite sectoare pentru a îmbunătăți cunoștințele oamenilor uh, cu atenție uh, asupra sectoarelor ca turismul. Un alt, un alt mod în care sectorul public poate ajuta e să îmbunătățească mediul de afaceri și să elimine barierele. Mai important, noi vom fi activi prin strategia pentru piața unică adoptată în luna octombrie anului uh, trecut. Am menționat importanța IMM-urilor în domeniul turismului. În acest an vom lansa o inițiativă startup ca să rezolvăm, să cunoaștem foarte bine problemele care se confruntă și în domeniul turistic. Am vorbit și de beneficiile economiei colaborative, dar trebuie să recunoaștem că unele modele de afaceri tradiționale sau firme tradiționale se tem că aceste noi tipuri de firme vor avea o activitate de evaziune fiscală deci eh, cel mai bine e să uh, încercăm să facem lumină în legătură cu legislația care se aplică acestor firme. Am încercat să discut chestiunea asta și cu alte comisii ale dumneavoastră, dar uh, vă spun că în decursul acestui an, probabil în mai, începutul lui iunie, <clears throat> vom avea linii directoare în legătură cu aplicarea legislației existente actorilor din economia colaborativă, că nu dorim o reglementare nouă, dar trebuie să fie linii directoare clare cum să se utilizeze Uh, uh, legislația existentă pentru economia colaborativă. E posibil. E directoare pentru toate statele membre ca să promovăm noile oportunități, noile ocazii oferite, dar să și um, protejăm consumatorii, publicul <clears throat> și dreptul muncii de asemenea. Și nu, nu putem acționa singuri, avem nevoie de susținerea statelor membre și ele trebuie să fie active pentru a mai scăpa de birocrație și a elimina barierele și trebuie să acționeze în mod coerent. O, un al treilea mod de a ajuta firmele e de a conlucra cu alte autorități publice pentru a promova Europa. Noi conlucrăm cu Parlamentul European, cu Consiliul Europei, cu UNESCO și statele membre pentru a promova în comun Europa și ne dorim să vizăm uh, piețe din țări terțe, China, SUA, America de Sud, eventual și alte piețe emergente, de exemplu India. Ne concentrăm pe proiecte tematice, modă, gastronomie, patrimoniu natural. Deci, în concluzie, mai spun că ar fi uh, tentant aici în zilele astea de iarnă reci să fim pesimiști în domeniul turismului. Eu nu sunt pesimist, trebuie, trebuie și putem să acționăm și de fiecare dată repet, trebuie să acționăm împreună. Comisia trebuie să fie foarte activă, pregătind mediul pentru afacerile domeniul turismului, dar și statele membre, la nivel guvernamental, regional, local, dar și asociațiile din domeniul turismului, Parlamentul European, Consiliul trebuie să fie active în punerea în aplicare a tuturor acestor măsuri și cu linii directoare și uh, venind cu idei noi. Deci eu consider că Eh, vom, eh, vom putea consolida poziția turismului european și vom ajuta la crearea de locuri de muncă de care are atâta nevoie continentul nostru Europa. Comisia e angajată în direcția ajutorării tuturor de a face acest lucru și vom face asta prin eh, crearea de șanse, prin îndepărtarea barierelor, prin conlucrarea cu toți ceilalți actori din acest domeniu. Pentru că vorbim de un parteneriat real. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare, iar acum îi dau cuvântul președintelui grupului operativ pentru turism. Mulțumesc, domnule președinte. Este o adevărată onoare pentru mine să o primim aici pe doamna comisar cu această ocazie. Salutăm tot ceea ce ați spus, pentru că reprezintă un pas important înainte din punct de vedere al politi- deciziilor politice și este un moment foarte potrivit uh, pentru dumneavoastră să veniți aici în fața comisiei noastre. Vă mulțumim, uh, doamna comisar, că ați venit să ne faceți această prezentare. Dumneavoastră aveți o personalitate foarte importantă și sunteți, practic, singura personalitate care ne poate ajuta în cadrul comisiei. Dumneavoastră uh, ați venit de fiecare dată și putem vorbi uh, pentru a susține turismul. Este un moment de aceea foarte important, pentru că, așa cum spuneați, doamnă comisar, avem date foarte bune în ceea ce privește turismul, însă acestea se datorează trecutului și noi trebuie să ne uităm spre viitor. Dacă nu luăm decizii acum, dacă nu susținem turismul așa cum trebuie, atunci tare mi-e frică că peste 5 ani, din păcate, dacă vom lua deciziile greșite acum și dacă nu luăm decizii acum, până la urmă nu vom mai fi competitivi în Europa din punct de vedere al turismului, deci vom pierde din capacitățile noastre. O întrebare esențială este cea pe care ați prezentat-o la început. Aici, la Parlament, avem acest grup operativ și comisia noastră trebuie să își asume această responsabilitate. Nu este doar un hobby, ci este sarcina noastră să îi susținem pe cei care lucrează în domeniul turismului și uh, pe cei care lucrează în sector. Dorim să-i susținem, așa că încă o dată vă spun uh, bun venit aici la noi, doamnă comisar. Domnul Kramer, în uh, prezentarea sa introductivă, a menționat că din 2013 până acum este prima oară când ne întâlnim cu comisarul responsabil pentru acest portofoliu. Vreau să vă mulțumesc de aceea, doamnă comisar, că ați venit astăzi aici este o chestiune foarte importantă și aceasta o demonstrează și faptul că avem 17 actori implicați care sunt esențiali în sectorul turismului în Europa și cred că niciodată până acum nu au venit atât de mulți interlocutori. Probabil că anul trecut, în toamnă, când a avut loc uh, întâlnirea la nivelul uh, Um, Organizației Internaționale a Turismului uh, în cadrul ONU a fost o astfel de posibilitate și doamna Biencovska, care este comisarul nostru, trebuie să ne însoțească și important să facem aceste eforturi împreună. Aș vrea să fac trei comentarii, dacă îmi permiteți. În primul rând, doamnă comisar, la începutul discursului dumneavoastră ați precizat un element important. Dumneavoastră spuneați că nu avem prea multe instrumente legale la nivelul instituțiilor UE atunci când e vorba de susținerea turismului. Nu dispunem deci de prea multe instrumente legale. Sunt de acord cu dumneavoastră și, uh, de altfel, nu ne dorim noi instrumente legale, ci ne-am dorit mai degrabă să avem uh, o susținere uh, genuină pentru acest sector al turismului, un adevărat lobby care să ne susțină. Iată de ce vocea noastră trebuie să fie auzită și dumneavoastră sunteți purtătorul nostru de cuvânt. Trebuie să ne faceți vocea auzită pentru a face acest lucru la nivelul comisiei. Dumneavoastră sunteți persoana potrivită pentru a o face. Salut de asemenea faptul că ați menționat raportul nostru, raportul uh, Izabelei de Monte, este un raport care a fost dezbătut la Parlament și vreau să vă mulțumesc pentru aceasta și vă mulțumesc și pentru că Comisia a răspuns la ceea ce se spunea acolo. Comisia ne-a spus că, într-adevăr, turismul este important pentru Europa, este o industrie foarte importantă. Și ținând cont de acest lucru, doamnă comisar, aș vrea să vă întreb de ce nu avem niciun document uh, uh, din partea președintelui Juncker în care să se menționeze turismul. Nimic, zero. De ce nu apare în planul Juncker turismul? Pentru că nu există nicio referință la turism. Sunt mulți bani care au fost alocați pentru tot felul de priorități. De ce turismul nu este inclus între acestea? IMM-urile lucrează foarte mult în sectorul turismului și ce se întâmplă și cu faptul că turismul este foarte potrivit pentru a oferi mai mult training, pentru a oferi locuri de muncă. De ce nu apare el în niciun uh, document Juncker? Doamnă comisar, în discursul dumneavoastră uh, ați spus lucruri care ne-au plăcut foarte mult și salutăm tot ceea ce ați spus și sperăm ca mesajul dumneavoastră să meargă mai departe. Uh, Analiza pe care ați făcut-o, principiile pe care le-ați menționat, sper într-adevăr să fie respectate și sperăm ca toată lumea la comisie să le audă. Doamna comisar, ați spus lucruri foarte importante din punctul meu de vedere. Ați menționat uh, activitatea de la uh, comisie. Poate ar trebui să fie și mai multă activitate în domeniul turismului și tocmai de aceea avem uh, și acel manifest și lucrăm atât de mult la Parlamentul European pe această temă. Aș avea două întrebări pentru dumneavoastră, doamnă comisar. În primul rând, credeți că avem posibilitatea să înființăm o agenție europeană a turismului, pentru că până acum nu s-a luat nicio decizie la Consiliu pe această temă. Aceasta este prima întrebare. Și a doua întrebare, Aș dori să știu ce se întâmplă cu procesul din cadrul Națiunilor Unite și a Organizației Internaționale a Turismului. Doamna uh, Țapardel a menționat acest lucru de multe ori la întâlnirile noastre. Anul 2018 uh, va fi anul turismului european și vreau să vă întreb cât de multe progrese s-au făcut și cât de multe lucruri putem organiza împreună. Încă o dată, doamnă comisar, vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru analiza pe care ați făcut-o, pentru ceea ce ați spus. Cred că în felul acesta putem acționa foarte bine împreună. Și sper ca colegii de la grupurile politice să mă susțină pe această temă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Istvan. Iar acum îi dau cuvântul doamnei Elisabeta Lukashevska. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu mă bucur foarte mult că doamna comisar este prezentă astăzi în mijlocul nostru. Sunt de acord cu antevorbitorii. Turismul este o ramură foarte importantă a economiei. Multe IMM-uri activează în acest domeniu. De asemenea, suntem conștienți de necesitatea de a spori uh, traficul turistic spre Europa. Dar trebuie să uh, ne gândim și la evenimentele triste de la Paris, care afectează până la urmă negativ turismul. Uh, turismul are de suferit atunci când oamenii trebuie să um, se reorienteze asupra locului în care doresc să-și petreacă vacanța. Mai există și multe aspecte financiare um, legate de obiective turistice de la Paris sau din alte uh, locuri. De asemenea, un impact negativ asupra turismului. Întrebarea mea este următoarea. Care ar putea fi modalitățile să evităm pe viitor asemenea situații, astfel încât și turiștii din Statele Unite, din Asia, de pildă, să vină în Europa în număr mare, să viziteze obiectivele turistice europene. De asemenea, sunt de acord cu ideea că nu există în proiectele Juncker prevăzute mijloace financiare care pot să stimuleze acest sector foarte important al economiei. Pentru că, de fapt, este un sector care are un impact pozitiv asupra economiei europene. Președintele, mulțumesc foarte mult, Isabela de Monte președinte. Benvenuta. Mulțumesc, domnule președinte, și urez bun venit, doamne comisar. E o plăcere să o avem astăzi alături de noi și pot să spun că deja și-a manifestat disponibilitatea uh, foarte importantă în direcția unui angajament în domeniul turismului. Înainte de întrebări, observație. Eu sunt pe deplin de acord cu faptul că turismul trebuie să fie considerat ca fiind o industrie, că dacă nu îl vedem așa, înseamnă că utilizăm un alibi <clears throat> și că nu acordăm atenția corectă unui sector care are o contribuție foarte mare la PIB-ul european. Cred că e o idee foarte bună, în plus, și aici ajung la întrebări. Faptul că avem un plan de acțiune în uh, legătură cu programarea, aș întreba cum veți utiliza sau relua raportul din propria inițiativă? Care obiective vor fi considerate prioritare în acțiunile Comisiei? Al doilea aspect, privitor la cunoașterea acțiunilor întreprinse de către Comisie. Sigur, ceea ce face Parlamentul trebuie ca Parlamentul să facă cunoscut, dar eu cred că a plasat turismul în direcția aceasta generală înseamnă că nu este foarte vizibil plecând de la website-ul comisiei, de exemplu. Deci ar putea fi important ca uh, turismul să fie mai vizibil. Și asta în toate limbile oficiale, uh, în care să figureze toate informațiile și, și în ce privește fondurile dedicate turismului. Aici întrebarea ar fi cât de eficient sunt utilizate fondurile? Aveți uh, niște date în acest sens? Și pentru că și împreună cu doamna Montero de Aguilar uh, făcusem un uh, text comun în ce privește turismul de coastă și maritim, care să fie introdus în raport. Ne puteți oferi câteva informații în legătură cu comunicarea din 2014 uh, în legătură cu acest sector specific al turismului. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Cosmas Lotovski este următorul vorbitor. Do tych powitań, pani komisarz, bardzo miło. La rândul meu, doresc să îi mulțumesc, doamne comisar, pentru prezența în comisia noastră astăzi. Am trei întrebări. Turismul recreativ, turismul de spa, este un subiect care nu este suficient tratat nu se află suficient în atenția noastră. Mă interesează să știu dacă doamna comisar uh, consideră că există un potențial de dezvoltare a acestui tip de turism și în uh, regiuni în care în, până în prezent nu au fost create asemenea uh, spauri. După aceea, marca de calitate – care ă, este foarte importantă și care atrage familiile. Ar putea fi un pas important și ă, din acest punct de vedere trebuie stimulat schimbul de informații. O altă întrebare legată și de o afirmație a antevorbitoarei. Ați putea să evaluați impactul crizei refugiaților asupra turismului din Europa? Pentru că există uh, preocupări. Uh, uh, de pildă, ar putea să scadă încasările din turism în zonele în care, în clipa de față, sunt adăpostiți uh, refugiații. Din acest punct de vedere, ar putea să apară o schimbare a opțiunilor de destinație turistică? Acestea sunt întrebările mele. Mulțumesc foarte mult. Următoarea intervenție, doamna Iza Scun. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă comisar, pentru prezentarea acestor proiecte și a planurilor pe care le aveți la comisie. Aș vrea să fac aici două comentarii față de ceea ce ne-ați spus. Cred că este important să inovăm în sectorul turismului în Europa și să ne pregătim pentru această creștere care a fost prevăzută de analizele de impact, o creștere a numărului de turiști uh, uh, până în 2030 la 80 de milioane la nivel european și cred că ne vom pregăti pentru multe provocări cu care ne vom confrunta. Digitalizarea este foarte importantă pentru crearea de noi locuri de muncă și pentru noi industrii. Și pot să vă spun că în țara Vaștilor, în anul 2015 am primit peste 13 milioane de turiști. Acesta a fost un uh, record pentru regiunea noastră și 75% din cei care vin să ne viziteze o fac utilizând o platformă digitală pe care am creat-o noi tocmai pentru a uh, oferi serviciile și turismul în zona noastră. Aș avea și două întrebări pentru dumneavoastră. Dumneavoastră ne-ați vorbit despre oportunitățile care există în industrie pentru crearea de noi locuri de muncă. Aș vrea să știu dacă la nivelul comisiei v-ați gândit să elaborați a, un studiu de natură transversală, pentru că turismul înseamnă să îmbunătățim și să executăm proiectele europene prioritare, să îmbunătățim de asemenea și felul în care utilizăm programele de ocupare pentru a face față problemelor de șomaj în unele țări prin aceste noi oportunități oferite de turism și, bineînțeles, problema universităților este esențială pentru a avea o abordare integrată pentru persoanele care uh, sunt în sectorul turismului, uh, astfel încât aceste persoane să nu fie doar uh, bucătari buni sau chelneri buni, ci să aibă și o formare, o pregătire universitară, să știe limbi străine, să fie pregătiți pentru gestiune, pentru management. Deci avem nevoie de o abordare integrală. O ultimă întrebare. Dumneavoastră ați făcut referință la economia de cooperare ca o, o adevărată miză uh, importantă. Vreau să vă întreb dacă v-ați gândit la o, vreo abordare concretă. Știți uh, ce se va întâmpla cu Uber? Știu că nu are legătură neapărat directă cu turismul, dar în fiecare țară europeană avem o abordare diferită față de ce se întâmplă cu Uber. Uh, și având în vedere acest concept transversal despre care vă întrebam, care cred că trebuie dezvoltat un pic mai mult la Comisia Europeană pentru ca rezultatele să fie și mai eficiente și pentru ca cetățenii să vadă direct utilitatea lor, vreau să vă întreb care este punctul de vedere al Comisiei. Pentru că, iată, a apărut această platformă, însă există și alte platforme de dezvoltare la nivelul turismului și vreau să vă întreb dacă aveți de gând să faceți uh, vreun pas, să luați o decizie în acest sens. Mulțumesc. Mulțumesc, Jill Evans. Thank you, Chair. Um, thank you. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, uh, doamna comisar. Îmi cer scuze că am ajuns puțin mai târziu în sală. Dar ca și ceilalți colegi ai mei, vă mulțumesc pentru expunerea făcută astăzi în legătură cu accentul pe care îl puneți pregătirea profesională a celor care lucrează în acest sector și eu vin din regiunea Wales și noi uh, avem uh, un program uh, adoptat în țara noastră pentru turismul de aventură și există o nouă apetență, o nouă audiență pentru acest tip de ofertă. Și, din păcate, avem probleme legate de transport în aceste regiuni. Poate că puteți să ne eh, dați speranță în legătură cu proiectele de dezvoltare în acest sens. După aceea, turismul cultural este din nou o ofertă binevenită. Eh, Convenția alpină care încearcă să stimuleze turismul eh, durabil în Alpi este un proiect important. Întrebarea mea se referă la nevoia de a găsi soluții de cofinanțare a proiectelor, inclusiv poate din fondul de coeziune, pentru că în multe regiuni, ca cea din care provin eu, este nevoie de o stimulare uh, a economiei și este nevoie de fonduri uh, regionale, fondurile de coeziune, de stimularea demersurilor în acest domeniu. Putem avea din acest punct de vedere o imagine legată de uh, atribuirile anuale de fonduri. Mulțumesc. Daniela Iuto. Mulțumesc, domnule președinte. V-aș ruga să mă scuzați că am sosit puțin în întârziere, dar vă mulțumesc că ați sosit aici pentru a vorbi despre un sector care, la care ținem foarte mult. <clears throat> Ba chiar îmi par rău că nu prea e multă lume în sală. Eu vin din sudul Italiei și sudul Italiei este printre regiunile sau zonele care nu reușesc, care nu reușesc aproape deloc să aibă acces la fonduri în domeniul turismului și pentru că e multă confuzie, pentru că nu există prea multe fonduri uh, structurate exclusiv pentru sectorul turistic. Trebuie cumva căutate aceste fonduri. Deci aș vrea să înțeleg de ce din partea Comisiei nu e mai multă claritate. Eu văd că e multă confuzie. Ar fi nevoie de un canal privilegiat și preferențial, pentru că dacă destinăm sumele, uh, dacă sumele destinate turismului le introducem în alte fonduri destinate IMM-urilor, nu, sectorul uh, turistic este specific pentru că nu e muncă, uh, de multe ori nu vorbim de muncă de-a lungul întregului an, ci de muncă sezonieră, pe când alte IMM-uri lucrează 12 luni pe an. Deci nu putem face o situație de echivalență. Dumneavoastră, credeți, uh, știți că sunt zone europene care uh, nu reușesc să ajungă ușor la aceste fonduri, așadar aveți o strategie ca să le ajutăm să eliminăm acest decalaj de acces la fonduri? Cred că nu convine nimănui să uh, aloci fonduri care ajung dar în uh, zone care nu sunt atât de relevante din punct de vedere al peisajului și nu ajung în zone cu mare potențial turistic, dar care nu reușesc totuși să genereze bogăție. Eu fac întotdeauna referire la sudul Italiei. Deci dacă aveți strategii, Comisia, pentru a încerca să uh, depășim aceste dificultăți enorme cu care se confruntă operatorii în domeniul turistic. Mulțumesc! Danke sehr. Die nächste ist Deidro Klum. Mulțumesc. Următoarea intervenție de Irtreclum. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Trebuie să spun că uh, nu sunt foarte optimistă în legătură cu viitorul turismului, pentru că vin dintr-o uh, regiune uh, din Irlanda în care au existat contribuții importante ale turismului asupra economiei. Dar în ce privește economia colaborativă. Cred că este nevoie de clarificări, de niște linii directoare, pentru că tehnologia avansează, vedem care sunt provocările uh, și îndepărtarea de uh, formele tradiționale de turism și uh, cred că aici trebuie să existe stimulente uh, Eh, pentru depășirea dificultăților, pentru că există o nouă tehnologie de care și consumatorii ar trebui să poată să profite. Deci există acum eh, și un turism individual în fiecare încearcă să își facă propriile rezervări, să aibă opțiuni. Este nevoie de clarificări pentru a putea progresa în acest domeniu. În ce privește marca de calitate pentru turismul european, a existat uh, o rezoluție a Parlamentului European care a solicitat-o și în ce privește comunicarea din 2010 privind turismul, care uh, este în clipa de față um, implicarea, ă, care sunt deciziile viitoare și care sunt provocările viitoare pentru un turism durabil, inclusiv în zonele marine, pentru că ă, ar putea să existe în ă, regiunile insulare un progres aici îl așteptăm de altfel și trebuie să facem uh, pasul în direcția cea bună uh, pentru o mai mare conectivitate, inclusiv a zonelor insulare. Mulțumesc foarte mult! Danke sehr, die Mulțumesc, Claudia Țapartel. Mulțumesc frumos, domnul președinte, doamnă comisar, bine ați venit! din punctul meu de vedere consider că această întâlnire este de bun augur și este foarte bine că începem să discutăm mai aplicat despre dezvoltarea turismului european aici în inima democrației europene în parlamentul european în această legislatură consider că în parlamentul european s a dezvoltat un curent puternic atât prin crearea task force ului din cadrul uh, comisiei pentru transport cât și prin înființarea unui intergrup pentru dezvoltarea turismului european și a patrimoniului cultural. aceste două structuri susțin și în același timp cer o atenție mai mare și politici publice mai aplicate din partea comisiei pentru acest sector și care așa cum știți și dumneavoastră așa cum știu și statele membre este de maximă importanță pentru economia europeană și nu numai că nu trebuie neglijat dar trebuie potențat și stimulat permanent. doamnă comisar am avut deja câteva întâlniri uh, în cerc mai restrâns um, am discutat multe dintre problemele obiective cu care se confruntă turismul european dar vreau să profit de ocazia că ne aflăm în această întâlnire formală în comisia pentru transport și turism vreau să profit de ocazia că suntem noi colegii din parlamentul european din comisia pentru transport să știți că sunt colegi parlamentari europarlamentari și din alte comisii prezenți în sală nu numai membri ai comisiei pentru transport de asemenea vreau să îi salut și pe colegii care sunt în sală și reprezintă mediul privat european asociațiile europene de turism care au reprezentat partenerii noștri în acești aproape doi ani de mandat de când am început uh, noul mandat în parlamentul european și cu care am dus o muncă susținută pentru a susține și mai mult și cât putem noi mai bine turismul european. așadar am să menționez pe scurt aceste probleme. prima într adevăr cred că avem nevoie de o finanțare mai puternică și mai ales mai bine coordonată pentru imm urile din turism așa cum știți și dumneavoastră cum și noi știm în parlamentul european bugetul pentru turism din cadrul cosme două mii șaisprezece este redus și acesta nu este un semn bun dimpotrivă este un regret foarte mare și vrem niște soluții concrete atât din partea comisiei prin vocea dumneavoastră dar și prin uh, vocea domnului juncker pentru a conecta imm urile din turism la planul juncker. este un potențial foarte mare știu că sunteți deschisă la această posibilitate dar trebuie să concretizăm cât mai rapid o soluție clară și un sistem clar prin care să putem conecta imm urile din turism la planul juncker de asemenea este foarte important să reducem birocrația și să le propunem acestor imm uri un ghid inteligibil care să arate care este calea spre acele finanțări europene consistente pentru a dezvolta turismul din regiunile europene știți că dorința mea cea mai mare este de a avea o nouă strategie europeană la nivelul turismului. am înțeles din discuțiile cu dumneavoastră că nu se află pe lista de priorități a comisiei în momentul de față dar cred că este important ca în cel mai scurt timp să venim cu acel plan de acțiune și cu o evaluare cât mai coerentă a comunicării din anul. două mii zece poate că dacă facem această evaluare realizăm că anumite lucruri pot fi îmbunătățite în turismul european și avem timpul necesar să intervenim punctual acolo unde instrumentele ne permit acest lucru. de asemenea așa cum v am spus nu vreau să uit de partenerii noștri în toată această perioadă și de mediul privat din turism de asociațiile europene din turism și avem împreună cu ei un manifest pentru dezvoltare de locuri de muncă în turism este un manifest creat de cei care resimt cel mai bine atât avantajele cât și dezavantajele acestui sector și eu cred că este foarte important să îi ascultăm și să încercăm să, să formăm o structură bine coordonată pentru viitorul turismului european bazată pe revendicările mediului privat și noi am încercat să dezvoltăm un parteneriat permanent parlament european mediu privat european din domeniul turismului și cred că și comisia trebuie să fie un partener permanent în această structură de asemenea nu vreau și nu am să renunț la ideea desemnării unui an european al turismului și al patrimoniului cultural pentru anul două mii optsprezece așa cum știți și v am informat organizația pentru națiunile unite a decis că anul două mii șaptesprezece este anul internațional al turismului sustenabil pentru dezvoltare de asemenea parlamentul european pe baza procedurii care există susține acest demers și ne dorim să avem un an european pentru turism și este de datoria comisiei v am transmis încă de anul trecut această solicitare și dumneavoastră și domnului juncker să veniți uh, cu această, propunere către consiliul european și să demarăm nominalizarea anului două mii optsprezece ca anul european al turismului. de asemenea la această solicitare o uh, voi avea și am să vă trimit și endorsement faptul uh, susținerea domnului taleb rifai secretarul general al națiunilor unite pentru uh, turismul uh, internațional care într adevăr își dorește să vină și să ne susțină în această inițiativă europeană de promovare a turismului european în ceea ce privește promovarea destinațiilor mai puțin tradiționale din europa sau mai puțin cunoscute noi credem că vizibilitatea comunicării poate, de, comunicare și de marketingul pe care îl putem dezvolta la nivel european în domeniul turismului pot beneficia aceste zone care au o conectivitate mai redusă de asemenea comisia pentru transport poate prin instrumentele pe care le are în domeniul transportului să asigure o mai bună conectivitate dar avem nevoie într adevăr de construirea concretă a unui brand de excelență în domeniul turismului de acea promovare comună a destinațiilor europene care va ajuta într adevăr piețe mai puțin cunoscute să crească. există imens potențial nu numai în țara mea în românia dar în multe alte țări pentru că în acest aproape doi ani un an și jumătate am vorbit cu miniștrii ai turismului din alte state membre ale uniunii europene și există un potențial imens de a dezvolta zone extrem de pitorești extrem de exotice încărcate foarte mult din punct de vedere cultural și a le aduce prima, la primul nivel din punct de vedere turistic atât european cât și internațional ultima idee pe care a menționat o și colegul meu istvan cu care colaborez foarte susținut uh, în parlamentul european în domeniul turismului într adevăr cred că ar trebui să ne gândim pe viitor la crearea unei agenții europene în domeniul turismului și mai mult decât atât cred că această agenție europeană în domeniul turismului ar, ar trebui să patroneze și să susțină și o, academie, europeană pentru dezvoltarea de competențe ridicate în domeniul turismului pentru că avem nevoie de resurse umane extrem de bine calificate în domeniul turismului pentru a, crește, nivelul și standardul serviciilor din domeniul turismului și pentru a asigura o creștere a competitivității cât mai mare la nivel internațional pentru că într adevăr piața internațională a turismului este într o competiție foarte foarte puternică. îmi pare rău că v am răpit atât de mult timp sunt multe poate dorințele pe care le avem și năzuințele pe care le avem aici în parlamentul european pentru a susține și a dezvolta turismul european nu numai din pasiunea care, care ne leagă pe mulți dintre noi pentru acest domeniu dar și pentru faptul că într adevăr turismul reprezintă un resort și un motor foarte puternic pentru dezvoltarea economiei europene și pentru dezvoltarea economiei fiecărui stat membru în parte. vă mulțumesc foarte mult și cred că sunt în asentimentul majorității colegilor mei din sală când spun că eu sunt convinsă că în dumneavoastră și în uh, domnul juncker putem să avem pe viitor un partener în dezvoltarea și susținerea turismului european. vă mulțumesc frumos! Mulțumesc foarte mult. M-am trecut și pe mine pe lista vorbitorilor. Bineînțeles că da, uh, M-am trecut și pe mine pe listă. Și există un factor economic al turismului la care toată lumea s-a referit, dar știm de asemenea că turismul poate să provoace și distrugeri. Și să știți că Uh, că există un uh, progres al uh, turismului cicliștilor care a sporit cu 20% de la un an la altul. Eu știu că astăzi există oameni care au un autoturism Mercedes în garaj și care călătoresc cu bicicleta prin Europa. Și să știți că 44 de miliarde de euro pe an se încasează din uh, acest turism uh, ciclistic și este la fel de mult ca și uh, turismul maritim de pildă. Deci să primești de la bicicliști 10 milioane sau 15 milioane pe an este destul de dificil pentru că nimeni de fapt nu susține acest tip de turism care ar putea să producă beneficii economice uriașe pentru că și locurile de muncă pentru fabricile de bicicletă din Europa sunt uh, numeric mai în însemnate decât în uh, industria oțelului de pildă, dar nimeni nu vorbește despre asta. Sigur că iarna să faci turism în Finlanda este un lucru minunat, dar există aceste trasee montane din Finlanda care ar putea vara să fie folosite de bicicliști. Acest lucru este prea puțin cunoscut, deși în Austria și în Elveția se practică acest turism vara. Deci iată că nu ar fi nevoie de investiții substanțiale substanțial în infrastructură pentru a stimula acest tip de turism și, uh, de fapt, nu uh, există preocupare uh, suficient de pregnantă în acest domeniu. Ar ține de turismul durabil și vă întreb cum ați putea dumneavoastră să sprijiniți acest tip de turism. Iar acum îi dau cuvântul lui Luis de Grandes Pascal. Mi-am notat foarte bine uh, înscrierile la cuvânt figurați pe lista vorbitorilor mei. Vă dau cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Da, n-am nicio problemă cu asta, dar uh, ținând cont de poziția dumneavoastră, m-a surprins pentru că, fiind dumneavoastră cel mai important aici, în mod normal interveniți uh, ultimul pentru a încheia dezbaterea. Nu aveam nicio grijă că ați uitat de mine. Doamna comisar, bun venit aici. Îmi cer scuze pentru că dumneavoastră uh, nu sunteți de vină că eu am ajuns târziu. Am fost aici azi dimineața, a trebuit să întrerupem lucrările de două ori, după aceea am început din nou și se spune că ascensoarele, lifturile de aici ar fi inteligente, dar nu sunt chiar așa de inteligente, așa că am ajuns târziu. Oricum, am să citesc uh, prezentarea dumneavoastră inițială pe care n-am apucat uh, uh, să o aud aici. Doamnă comisar, de 11 ani vorbesc despre turism aici la comisia aceasta. Comisia aceasta este Comisia de Transport și Turism. Și iată, încetul cu încetul am reușit să arătăm că turismul este o temă importantă. Dumneavoastră spuneați că este o industrie foarte mare. E clar că în țara mea, în Spania, este industria cea mai importantă și sursa de venituri cea mai mare și de creare de locuri de muncă și mult mai mult decât uh, sectorul industriei, pentru că e vorba aici și de cultură, de teme sociale, etc. Deci este o temă foarte importantă. Însă avem o problemă pe care am prezentat-o uh, de multe ori. Uh, există aici o interdicție în ceea ce privește armonizarea care este prevăzută în tratat. Și uh, din această cauză, Comisia nu legiferează suficient. Așa că principala mea întrebare este următoarea, doamnă comisar. În ce măsură uh, putem conviețui cu această interdicție a armonizării și, în același timp, să legiferăm, pentru că a existat aici o acuză directă adresată planului Juncker. S-a spus că în planul Juncker s-a uitat complet de turism, care este o sursă de venituri și de bogăție. Și e adevărat. Deci trebuie să atragem atenția asupra acestui lucru, pentru că nu e vorba aici doar de Spania. E clar că fără turism am fi mult mai săraci, dar nu numai Spania. Toate țările emergente care au intrat în Uniunea Europeană au găsit un adevărat zăcământ de uh, bogăție, de venituri, de locuri de muncă pe care nu le aveau înainte din cauza lipsei de libertate. Deci e un fenomen destul de nou cu caracter socioeconomic extrem de important. Deci n-am să repet aici multe din lucrurile care s-au spus, lucrurile bune care au fost deja menționate. Însă am următoarea întrebare. În ce măsură putem depăși această interdicție a armonizării pentru a putea face totuși ceva, pentru că se pot face multe. În ceea ce privește economia colaborativă, doamna comisar, nimeni nu este împotrivă, însă această economie nu poate fi uh, un exercițiu al concurenței neloiale. Aici trebuie să intervenim, intervenim legiferând uh, pentru că uh, unii intervin în cadrul legalității, alții în cadrul alegalității. Cei care plătesc impozite și uh, respectă criteriile din lumea turismului se confruntă, pe de altă parte, cu alții care vin mai deștepți și spun că au inventat ceva nou. Nu, n-au inventat nimic. Economia colaborativă ar trebui să fie o nouă sursă de venituri, adevărat, însă ea trebuie reglementată. Uh, trebuie reglementată pentru ca această economie colaborativă să fie și uh, loială. Pentru că ea nu poate interveni în zone în care oamenii și companiile își plătesc impozitele, lucrează de dimineața până seara și după aia se confruntă cu fenomene care nu sunt reglementate și care uh, îi fac să uh, se confrunte cu o concurență neloială. Deci, bun venit economiei colaborative, însă ea trebuie reglementată. Așa se întâmplă cu apartamentele turistice, de exemplu, în toate țările, așa se întâmplă cu transportul și așa mai departe. Foarte bine, o astfel de economie e necesară, dar trebuie reglementată, pentru că până acum deciziile jurisdicționale sunt cele care se iau la nivelul instanței. Și nici măcar nu se face în mod uh, ordonat, pentru că într-o zi sunt iertați, într-o zi sunt condamnați. Deci există o adevărată alegalitate, deci e o lacună aici care trebuie rezolvată este un element care a apărut în lumea turismului și care trebuie deci reglementată. Și sunt de acord cu atitudinea pe care ați avut-o dumneavoastră de a analiza foarte serios un element care poate părea ca o temă mai puțin importantă, dar care este o temă esențială, pentru că nu e vorba doar de o industrie. Pentru multe țări este industria fundamentală și pentru multe țări emergente Turismul este uh, sursa principală de bogăție spirituală, materială, socială, uh, mai mult decât orice altceva. Este un adevăr și vă susținem în toate deciziile dumneavoastră care vor face ca turismul să își uh, capete rolul pe care îl merită. Mulțumesc foarte mult, Marek Plura, următorul vorbitor. Deci, deci, Mulțumesc, domnule președinte. Este și pentru mine o plăcere să vă spun bun venit, doamnă comisar, în comisia noastră. Aș dori să mă refer la două aspecte. Situația persoanelor cu dizabilități, eh, care trebuie să poată să beneficieze de oferta turistică, eh, dar care eh, pot poate și să lucreze în acest domeniu, pentru că trebuie să implementăm Convenția Europeană a Drepturilor persoanelor cu dizabilități. Am discutat despre asta și ieri în comisia noastră trebuie să venim în uh, sprijinul persoanelor cu dizabilități uh, pentru ca acest uh, document interesant să fie implementat. Trebuie parcurși pașii ceruți în acest document, astfel încât și europenii cu dizabilități uh, să poată să beneficieze de drepturile uh, din domeniul mobilității uh, cetățenilor și oferta turistică trebuie să fie adaptată. Acest document important, Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități, Uh, trebuie să garanteze ca uh, și uh, în domeniul turistic persoanele dezavantajate să aibă acces, să aibă oferte specifice. Și uneori sunt oferte extrasezoniere care sunt atractive pentru persoanele cu dizabilități, dar este important și pentru crearea de locuri de muncă extrasezoniere în favoarea persoanelor cu dizabilități. O altă chestiune care ține de îmbunătățirea ofertei turistice din Europa este turismul post-industrial eh, care de asemenea poate să eh, fie interesant, eh, dispune de instalații care odinioară au servit industria grea și uh, știu că există uh, persoane interesate de a vizita asemenea obiective. Poate Comisia Europeană ar putea să susțină inițiativele și în acest domeniu, pentru că în felul acesta oferta generală ar putea să fie îmbogățită iar în multe state membre ale Uniunii Europene ar putea să existe asemenea obiective. Există și oameni care se interesează poate um, mai puțin pentru uh, plaja uh, mării, uh, dar ar fi interesați de asemenea subiecte. Și Uh, putem organiza uh, un seminar privind moștenirea industrială și turismul industrial. Ați putea participa și dumneavoastră la o asemenea întâlnire. Președintele, mulțumesc. Următoarea intervenție, Roza Ester Teragut. Sí, muchas gracias. Mulțumesc și mulțumesc și doamnei comisar pentru prezentarea făcută în legătură cu turismul, care într-adevăr e una din principalele surse de bogăție, mai ales în Spania, din care vin eu. Eu provin mai exact din insulele Baleare, care sunt și ele lidere în domeniul turistic. Principala noastră sursă de bogăție, motorul uh, care ne-a făcut să ieșim din criză. În acest moment aș întreba ce se întâmplă cu strategia în materie de turism pare că uh, în 2016 se face un fel de recomplicare, recom, recompilare a ceea ce s-a promovat deja. Acum, promo, promovarea turismului, sigur, e o competență națională și în multe cazuri se transferă autorităților regionale. Și aș întreba, s-au făcut uh, și în trecut uh, acțiuni coordonate cu toate statele membre, iar în viitor ce acțiuni se prevăd pentru promovarea turismului ca Europa să continue să fie prima destinație turistică în lume? E adevărat, uh, Comisia și chiar doamna comisar vorbesc de dificultatea de a armoniza acest domeniu, pentru că există această interdicție struct- armonizarea structurilor turistice, o clasificare pentru a fi o, o, un minim de calități omologabile. Comisia a insistat uh, măcar pentru niște norme minime. Dar măcar s-ar putea face un schimb de bune practici. Ca măcar să avem niște standarde de calitate uh, și cu această, uh, cu această etichetă europeană de calitate turistică. Deci eu pro, provin din într-o insulă și vă întreb ce se întâmplă cu strategia turismului de coastă și maritim. Știu că acum uh, va exista un studiu privitor la provocările pentru dezvoltarea durabilă a acestor zone și în acest viitor studiu uh, se va ține cont în special de problemele insulelor. Ce informații ne puteți oferi pentru că majoritatea insulelor de la Marea Mediterană sunt insule care își uh, trag principala sursă de bogăție din turism. și este legat turismul mai ales în insule de conectivitate, de posibilitatea de a putea ajunge la acea destinație, apoi de energie, pentru că trebuie să fie o energie curată, durabilă și insulele sunt și un teritoriu limitat. De aceea uh, au legătură și cu sustenabilitatea, pentru că majoritatea insulelor de la Mediterană au, turi, au un turism sezonier. De aceea ne gândim la posibilități de, de diversificare, alte tipuri de turism, care nu să fie neapărat legate doar de soare și plajă, nu? de modelul clasic, să fie și un turism sanitar, patrimonial, ciclu turistic al uh, Uh, prăvăleilor, magazinelor, se va vorbi în studiu de diversificare, știu asta, și se va vorbi și despre inovare. E adevărat că inovarea e fundamentală ca să putem fi competitivi, că aproape toate destinațiile uh, utilizează aplicații noi și inovatoare. Vă întreb uh, ce se întâmplă în acest moment uh, cu uh, inovarea și apoi mai este și tema accesibilității, că turismul trebuie să aibă destinații accesibile vorbesc doar pentru vârstnici, pentru cei cu dizabilități. E important. Și uh, în Europa, bine, singur, în Europa reprezintă 80.000 de persoane uh, această categorie de persoane cu dizabilități și uh, pentru ele, pentru a cumpăra un pachet turistic, e important accesibilitatea și simbolurile uh, de accesibilitate sunt diferite în statele membre și de multe ori nu reflectă realitatea destinației. Este creează așteptări false pentru persoanele cu dizabilități. Deci cred că va fi o destinație accesibilă și realitatea nu e așa. Nu e vorba doar de hoteluri și instalații turistice, vorbesc de întreaga ofertă, de exemplu sportivă. Deci ce se întâmplă cu accesibilitatea? care devine din ce în ce mai uh, vizibilă în întreaga lume. Și, în ultimul rând, acest for european al turismului, care se va organiza în 2016. Care sunt așteptările dumneavoastră de la acest for? Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Istvan acum. Mulțumesc, domnule președinte. Și foarte pe scurt, aș dori să închei runda aceasta de contribuții și intervenții din partea membrilor. Doamna comisar, ați ascultat, există multe propuneri, ați ascultat idei, uh, opinii, observații, la data dat ascultare și cred că ați putut simți că aici există o mare susținere la adresa turismului. Suntem uniți în această direcție în Comisia noastră a Parlamentului European. Văd că și doamna Corața și uh, alți colegi au notă de tot ce se spune aici și cred că directoratul uh, într-adevăr își va reaminti ce s-a spus și în ce privește contribuțiile bugetare, activitățile pe care le uh, întreprindem. De toate acestea s-a luat notă. Doamnă comisar, am văzut că până acum susțineți activitățile noastre și sunt convins că o veți face și pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Ați uh, primit multe întrebări, au avut loc multe intervenții. Aștept cu interes răspunsurile dumneavoastră. Aveți cuvântul. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Într-adevăr, spuneam încă de la început că vă voi oferi răspunsuri în scris la întrebările concrete. În primul rând, Aș vrea să vă spun că eu nu sunt deloc pesimistă în ceea ce privește viitorul turismului european. Sunt chiar optimistă. Aceasta este prima convingere pe care o am. În al doilea rând, cred că a sosit momentul ca la Comisia Europeană să se facă ceva. Chiar dacă avem instrumente legale limitate, așa cum s-a spus foarte bine aici, E vorba aici de uh, în special la nivel național, regional și local, însă lumea se schimbă și intervențiile dumneavoastră ne arată că acest lucru este clar și din punctul meu de vedere nu există o diviziune între noi, așa că pot să vă spun și să vă confirm încă de pe acum că vom începe munca la nivelul Comisiei Europene. Este responsabilitatea mea, așa cum spuneați și dumneavoastră, turismul nu este menționat în planul Juncker, în documentul Comisiei Europene. Asta nu înseamnă însă că nu există. Bineînțeles că există și avem foarte multe îngrijorări în legătură cu uh, redactarea făcută în acest document de lucru. Dar uh, el, lucrurile se vor schimba și pot să vă spun din punctul meu de vedere și am să încerc să conving uh, și ceilalți membri ai Colegiului de Comisar. Uh, pot să vă spun că vom începe noi inițiative. Um, avem deja o strategie care este din anul 2010. Este un document uh, destul de extins, dar până la sfârșitul mandatului mi-aș dori să avem și rezultate concrete și prin concrete înțeleg un ghid, de exemplu, nu neapărat un regulament, pentru că nu sunt uh, neapărat uh, un susținător al uh, noilor regulamente sau legislații la nivel european. Însă putem avea un ghid în ceea ce privește, de exemplu, partajarea de bune practici și vă răspund pozitiv tuturor celor care au dorit să prezinte ideea unui manual al finanțării. Și Uh, pot să vă spun încă de la început că planul uh, Juncker este și pentru sectorul turismului. O treime din banii alocați acolo merg în sectorul turismului. Sunt foarte mulți bani și, bineînțeles, turismul nu este menționat separat, nu are o, o linie de finanțare separată, însă banii sunt disponibili pentru turism. De aceea vă spuneam că suntem doar la început și că vom organiza pe 5 aprilie o conferință la nivel înalt pe această temă. Avem nevoie de o clarificare, așa cum ați spus mulți dintre dumneavoastră, lucrurile nu stau prea clar pentru companiile din sectorul turismului, nu știu unde să se ducă să ceară bani, cum să completeze formularele și așa mai departe, pentru că există puține surse de finanțare, fondurile structurale, așa cum am văzut-o eu însă, Există exemple perfecte de finanțare a planurilor în, tur- în domeniul turismului. Avem planul Juncker, avem COSME și chiar și uh, DigiGrow ar putea să pregătească ceva separat pentru companiile din uh, domeniul turismului. Însă avem nevoie de o mai bună informație, deci vom trece întâi prin această conferință la nivel înalt și după aceea vom redacta un manual de finanțare pentru astfel de proiecte. Au existat întrebări și bineînțeles că vom menține legătura și veți fi consultați de fiecare dată. Am în cap acum o inițiativă destul de nouă, un plan pentru sectorul turismului și avem un punct de plecare foarte bun pentru acesta. Aceasta va reprezenta o adevărată sursă de inspirație pentru noi. Avem manifestul uh, în domeniul turismului din partea sectorului și raportul doamnei Del Monte. Cred că am putea să punem la dispoziția noastră 18 luni pentru a încheia uh, lucrările, însă în uh, următoarele săptămâni am putea redacta un document de lucru pentru noi. Teme precum um, competențele vor fi esențiale. Am participat în ultimele zile la multe conferințe în ceea ce privește domeniul energiei, al digitalizării și problema competențelor, abilităților profesionale de fiecare dată a revenit. Este un element esențial, deci competențele și cooperarea cu universitățile sau cu alte instituții de învățământ, de educație, uh, toate acestea sunt uh, binevenite în acest domeniu. Cooperăm îndeaproape cu DG Mare în ceea ce privește regiunile de coastă și maritime și și aici trebuie să plecăm de la ce avem. Dacă s-a pus problema accesibilității a persoanelor cu dizabilități, trebuie să spun că există un punct de plecare foarte bun pentru munca noastră pe viitor. Același lucru se întâmplă și cu turismul uh, uh, de spa și de sănătate. Este o chestiune care trebuie rezolvată la nivel uh, european. Iar în ceea ce privește marca europeană de calitate, a existat o propunere în urmă cu câțiva ani din partea Comisiei, care însă n-a fost uh, acceptată la Consiliu. Deci uh, nu avem de gând să prezentăm noi inițiative, dar ne putem gândi din nou la această idee. Însă cred că este și rolul dumneavoastră, și al meu, bineînțeles, dar și al dumneavoastră să convingeți statele membre și Consiliul pentru a accepta o astfel de marcă de calitate europeană. Toate aceste teme pe care le-am menționat până acum ar putea fi uh, elemente de dezbătut în munca noastră comună în următoarele luni de zile. Economia colaborativă acum este o temă esențială pentru noi. Avem uh, mai multe acțiuni introduse pe această temă în uh, piața unică și aceasta este foarte vizibilă în sectorul uh, spitalicesc. Este în creștere, bineînțeles, dar eu cred că nu avem nevoie de un nou regulament, ci avem nevoie de o abordare similară în toate statele membre, pentru că este un element aici care este în creștere, o tendință ascendentă. Am văzut uh, documente prezentate de Asociația pentru Turism. Am participat la o conferință anul trecut în uh, timpul verii. Este un element nou care este în creștere, deci trebuie să fim deschiși față de noi oportunități, față de noi modele de afaceri, pentru că nu vom putea scăpa de ele. Indiferent că e vorba de tineri sau mai puțin tineri, toată lumea va utiliza aceste noi modele de afacere. Așa cum spuneam în uh, prezentarea mea, la sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie, Comisia va prezenta un ghid foarte detaliat pentru a utiliza mai bine legislația existentă și aceasta ca parte a strategiei pieței unice. În primul rând, companiile trebuie să-și plătească impozitele la nivel național. În al doilea rând, siguranța pentru consumatori. În al treilea rând, legislația pentru etichetare. Deci dacă avem cele trei elemente importante și un ghid bun pentru utilizarea legislației existente, cred că lucrurile pot funcționa foarte bine, pentru că în situația actuală doar jumătate din statele membre sunt de acord cu uh, companiile din economia colaborativă, cealaltă jumătate pur și simplu le interzice existența. Deci uh, nu putem exista într-o uniune ca noastră într-o astfel de situație. Și vă spuneam că acest element va fi introdus în strategia pentru piață unică și va fi analizat uh, de către statele membre în decursul acestei prima, primăveri. referitor la mm, criza actuală a refugiaților și consecințele sale. Este o poveste destul de recentă, bineînțeles, însă serviciile mele monitorizează cu atenție situația. Am mm, analizat efectele imediate și, dacă doriți, vă putem oferi, nu știu exact mm, peste cât timp, dar vă vom putea oferi rezultatele acestei analize pentru a vedea consecințele asupra sectorului turismului. Și în încheiere aș vrea să spun, în primul rând, a, am uitat, în ceea ce privește bicicletele, v-am uitat pe dumneavoastră. Bicicletele. De ce vă uitați la mine, spune președintele? Da, Știu din experiența mea personală că ai nevoie de susținere din partea orașelor, din partea regiunilor, pentru că există foarte multe fonduri pentru pistele ciclabile. Așa se întâmplă în estul Poloniei, unde avem un exemplu foarte bun de construirea mii de kilometri de astfel de piste ciclabile și banii există, credeți-mă, dar trebuie să știi cum să îi uh, accesezi. Nu poate comisia să construiască astfel de piste ciclabile, dar ar putea fi un element de analizat în planul nostru de acțiune. În curând vă vom prezenta un uh, document conceptual care va fi destul de succint. Bineînțeles, uh, ne vom consulta cu partenerii noștri din industrie, cu asociațiile, cu membrii Parlamentului European, cu guvernele și regiunile, dar cred că Mm, ar trebui să ne gândim la acest document pe viitor așa cum mă gândesc și eu, și anume să avem un document nu neapărat foarte extins, ci un document care poate fi implementat cu adevărat. Un document care să ne ofere ceva pentru această perioadă scurtă de patru ani pentru că un an și jumătate pentru încheierea procesului cred că este suficient și după aceea timpul rămas va fi utilizat pentru răspândirea informației și pentru aplicarea ideilor pe care le-am putea include în acest document în toate statele membre. Cred că una din temele importante la care m-am gândit era tocmai această legătură între turism și industriile creatoare, arte, meserii și așa mai departe. Însă pot veni și alte idei pentru a avea un document foarte concret, foarte pragmatic pe care să-l prezentăm statelor membre. Și, bineînțeles, finanțarea este importantă, informația nu este suficientă. Dumneavoastră Ați reiterat de nenumărate ori că nu există suficiente informații și că companiile nu știu unde să se ducă ca să găsească banii necesari. Deci ar fi bine să avem un manual pentru sistemul de finanțare. Finanțarea este disponibilă, sunt chiar mulți bani disponibili, dar ei nu sunt neapărat vizibili și, bineînțeles, nu se scrie nicăieri că e doar pentru turism, dar turismul este implicit prezent și IMM-urile pot utiliza acești bani. Trebuie doar să găsim o modalitate de informare a acestor companii cum să acceseze aceste fonduri. Mă bucur încă o dată de oportunitatea pe care am avut-o astăzi pentru a avea acest schimb de opinii. Vă pot răspunde în scris la alte întrebări suplimentare, dar pot să vă spun că suntem pe aceeași lungime de undă și că trebuie să încercăm să facem ceva împreună cu ajutorul Comisiei Europene și cu instrumentele destul de soft de care dispunem la ora actuală. Comisarin Biancovska. Doamnă comisar Biancovska, Mulțumesc foarte mult pentru expunerea dumneavoastră, pentru răspunsurile oferite. Suntem Comisia pentru Transport și Turism. Lucrurile sunt legate între ele, dar avem doi comisari uh, cu competențe diferite. Un comisar pentru uh, transport, uh, un comisar pentru turism. Sper să nu fie nevoie din nou de trecerea a trei ani până când să fie prezent un comisar în comisia noastră.